ne deschidem piețele pentru beneficii uh, și, uh, în final, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijin. Doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am primit uh, două propuneri de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Dezbaterea se consideră încheiată și votăm mâine la ora 12. Trecem la următor punct de pe ordinea de zi. Creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole. Întrebare cu solicitare de răspuns oral. Din nou dau cuvântul domnului Morera, autor al acestei întrebări, pentru 5 minute. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Această întrebare cu solicitarea de răspuns oral a fost aprobată de INTA, comisia mea, și o să vă explic tocmai de ce am adresat-o este și în numele lui Christopher Fjellner, care a redactat-o. Textul are legătură cu faptul că de la 1 ianuarie 2013 exportatorii europeni de anumite tipuri de brânzeturi uh, și uh, cărnuri, în special carne de vită, s-au trezit cu uh, taxe vamale ad valorem de 277%, 429% și 344% respectiv în, pe piața norvegiană. Și întrebarea către comisie este ați fost consultați, știați de acest lucru, ați fost întrebați care ar fi consecințele acestor uh, măsuri asupra exporturilor din partea Uniunii către Norvegia, cum au fost acestea afectate, nu s-au încălcat obligațiile pe care le are Norvegia față de zona uh, economică europeană, și uh, în uh, și având în vedere și acordurile încheiate în ceea ce privește comerțul cu produse agricole, uh, au existat încălcări, deci dacă au existat încălcări și nu primiți răspunsuri din partea autorităților norvegiane, norvegiene, ce măsuri veți lua în mod cât mai urgent? Asta este întrebarea noastră. Aștept cu interes să aud uh, ce are de spus Comisia, dar dați-mi voie să adaug uh, și câteva din gândurile mele. Uniunea Europeană este obligată să aibă o politică de, comercială deschisă și întotdeauna se denunță uh, practicile protecționiste din partea partenerilor noștri. Și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că avem doar parteneri care semnează niște acorduri cu noi și care le și respectă și care sunt și implicați în zona economică europeană. Știu că există forțe protecționiste puternice în Norvegia, dar noi suntem primul partener uh, uh, comercial al Norvegiei și ar trebui să respectăm tratatul din 2008 și, de asemenea, să liberalizăm uh, comerțul cu produse agricole. Aceste măsuri de protecție nu corespund cu principiile deschiderii comerțului între cei doi parteneri. Deci nu este deloc mulțumitor și Norvegia ar trebui să fie obligată să continue procesul de liberalizare în conformitate cu uh, tratatul. Aștept răspunsul noastră. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul său și îngrijorările exprimate cu privire la măsurile luate de Norvegia. Parlamentul uh, și îngrijorările sale sunt uh, binevenite. Considerăm că măsurile luate de Norvegia sunt protecționiste și uh, nu sunt tipul de acțiuni pe care le-am așteptat de la prietenii și vecinii noștri. Regret uh, să observ că Norvegia nu ne-a consultat înainte ca guvernul norvegian să adopte aceste contingente tarifare. După ce a fost luată decizia, Comisia a luat toate măsurile posibile pentru a clarifica această situație. Au fost transmise scrisori de către directorul general al DG Agri și de către comisarul Cioloș pentru a uh, contracara aceste noi tarife. Au avut loc consultări cu Norvegia la nivel politic și tehnic, iar uh, chestiunea a fost abordată și la Comisia Comună SEE. Cu toate acestea, Norvegia nu a dorit să-și reconsidere aceste măsuri. Comisia estimează că pe termen scurt și mediu, impactul economic al acestor modificări va fi limitat. Conform cifrelor din primele 5 luni din anul 2013, exportul de brânză din Uniunea Europeană către Norvegia a crescut cu 1,5% în ciuda acestor taxe crescute. Cu toate acestea, pe termen lung, noile taxe vamale ar putea să limiteze creșterea exporturilor uh, din Uniunea Europeană către Norvegia cu, în ceea ce privește produsele uh, vizate. Trebuie de asemenea subliniat că, în ceea ce privește hortențiile, Uniun, uh, exporturile Uniunii Europene au scăzut de la 3 milioane în 2012 la 1 milion de euro în 2013, după ce taxele, după reclasificarea taxelor vamale. Aceste măsuri sunt contrare uh, prevederilor articolului 19 din uh, acordul SEE și ultimul, uh, ultimului acord uh, semnat bilateral, amândouă uh, menționează liberalizarea progresivă a comerțului. Uh, cu toate acestea, Norvegia nu a respectat aceste angajamente. Luăm în considerare pentru a vedea ce se poate face bilateral și, de asemenea, ținem cont de aceste aspecte și în alte aspecte uh, bilaterale cu Norvegia. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum două minute, domnul Stasny. Well, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Introducerea anumitor taxe vamale cu privire la importul produselor agricole reprezintă o încălcare clară uh, a legii și a spiritului uh, acordurilor bilaterale. Uh, pașii întreprinși de Norvegia pot să fie considerați protecționiști și prohibitivi pentru comerț. Decizia eh, contravine una dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și anume eh, principiul liberalizării eh, comerțului. Norvegia, ca și membru al spațiului economic european, este obligată să respecte acest principiu. Mai mult decât atât, aceste restricții au fost adoptate fără niciun fel de consultare prealabilă cu Comisia. Acest lucru este inacceptabil din moment ce Norvegia este o țară cu care Uniunea Europeană uh, are uh, relații economice și politice foarte strânse. De asemenea, e de neînțeles uh, cum o țară care a evitat efectele negative ale crizei economice ar dori să introducă astfel de măsuri. Noi la INTA solicităm guvernului Norvegiei să uh, retragă aceste măsuri și să intre în negocieri formale cu Uniunea uh, Europeană, cu Comisia Europeană, pentru a rezolva această problemă. Și personal uh, sper și cred că astfel de tarife stratosferice 300-400% și mai mult de atât niciodată nu vor mai fi întâlnite în regiunea noastră mai ales uh, atunci când avem de-a face cu un partener comercial atât de apropiat precum este Norvegia. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, domnul uh, Ertug are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. La nivel mondial, mai ales uh, în runda de la Doha, se vorbește tot mai mult de uh, implicare cât mai puțină și subvenții cât mai puține în domeniul agricol. Și atunci când vorbim de țări cu evoluții diferite, din punct de vedere economic, respectiv cu țări care depind foarte puternic de agricultură, atunci um, apare și un scepticism puternic cu privire la liberalizare. Însă, uh, Norvegia este o țară bine dezvoltată și uh, sectorul agricol este destul de limitat uh, criza untului din 2011, când au existat prețuri foarte mari la unt pe piața neagră, reprezintă un timp trecut și atunci a existat și contrabandă și s-a arătat cât de puternic este afectată populația norvegiană de către taxele vamale. De aceea îmi imaginez că și agricultura mică și necompetitivă din uh, Norvegia a fost expusă uh, unei presiuni foarte puternice. Dar tocmai pentru o țară care este membră a spațiului economic european ar trebui să existe altfel de măsuri care să fie luate. De aceea, domnule comisar, am două întrebări. La una ați răspuns deja. Voiam să întreb întreb cum uh, va reacționa uh, comisia ce a făcut până acum. Asta ați spus deja, dar cea mai importantă întrebare este um, aceea care se referă la discuțiile bilaterale. Cum putem să gestionăm o asemenea situație și cum putem să-i convingem pe partenerii norvegieni să utilizeze altfel de mijloace, astfel încât să își uh, protejeze proprii agricultori, alte mijloace decât cele folosite până acum. Mulțumesc, mulțumesc domnul Ashworth. Uh, Domnul președinte, domnule comisar, eu am fost raportor al avizului Comisiei Agri în ceea ce privește comerțul produse agricole între UE și Norvegia. Acel aviz a fost incorporat în acordul comercial bilateral din 2012 și în acel acord ambele părți s-au angajat să continue în spiritul articolului 19 din acordul uh, SE și vă reamintesc că în conformitate cu acest acord ambele părți s-au angajat să continue eforturile pentru uh, liberalizarea progresivă a comerțului cu produse agricole. Mai departe au spus că în 2014 vor revizui condițiile de comerț pentru a explora concesii suplimentare care ar putea fi posibile. Acesta a fost un acord care a fost considerat de ambele părți uh, uh, benefic reciproc pentru că acum vorbim, uh, produsele uh, agricole reprezintă doar 5,9% din uh, exporturile Norvegiei către UE și doar 10% din importuri. Și mă surprinde că norvegienii au ales acest moment să acționeze într-o manieră care contrazice acordul. Și solicit comisiei și încurajez comisiei să, să încerce să rezolve această problemă înainte de revizuirea oficială din 2014. Mulțumesc, domnule Ashford. Domnul Benson are acum cuvântul. Două minute. Tak, fru formand. Det er nu et år siden den norske regering ændrede tolvsatsen på... Mulțumesc. Se pare că uh, Norvegia a modificat de azi pe mâine uh, taxele vamale ad uh, valore. De mai mult de o lună, guvernul Norvegiei uh, a impus și pentru prânzeturi aceste uh, taxe, la fel pentru uh, vin, carnea de miel și carnea de uh, vită. Ambele depășesc 300%. Uh, această țară cunoaște un excedent al uh, uh, balanței comerciale. Este o țară care și-a asumat articolul 19 și punctul 10 din acordul care vizează liberalizarea bilaterală care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. Asta înseamnă că și-a asumat aceste obligații nu acum foarte multă vreme. Prin urmare, guvernul acestei țări trebuie să se uh, asigure că orice măsuri ar lua nu vor duce la dificultăți sau la restricții la uh, export. Dacă Norvegia au acționat așa cum au făcut-o, e clar că uh, au încălcat acordul. Norvegia face același lucru și în alte domenii, ceea ce privește peștele sau petrolul. În ceea ce privește Uniunea Europeană, e clar că noi suntem dezamăgiți, eu nu sunt dezamăgit de acest comportament al guvernului norvegian. Uh, sunt în joc niște principii, iar decizia Uniunii Europene uh, de mâine va transmite un semnal clar norvegiei. Nu vom uh, accepta protecționismul, deci vom transmite un semnal puternic astfel încât să se înțeleagă că maniera în care aceste um, măsuri au fost uh, adoptate fără consultări prealabile nouă ni se pare inacceptabilă. Nu avem de-a face cu un fel de bufet din care își aleg statele membre ceea ce își doresc uh, în legătură cu piața internă. Prin urmare, trebuie să profităm de această ocazie, din această seară, să transmitem un semnal uh, clar uh, că ne dorim ca Comisia să ia măsuri vis-a-vis -vis de protecționismul norvegian, pentru că acest lucru nu poate fi tolerat din partea Norvegiei și nici din partea altor state. Doamna de la are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În Olanda, noi avem un proverb care spune că ar trebui să rămânem pe picioarele noastre. Aceasta este versiunea mea preferată. Într-adevăr, ar trebui să stăm în banca noastră cu adevărat aici, pentru că cred că uh, acest nivel uh, mare al taxelor vamale va duce până la urmă la deschiderea uh, și eliminarea obstacolelor vamale. Taxele vamale norvegiene transformă florile olandeze și brânza olandeză în niște produse mult mai scumpe, mai ales pentru producătorii mici uh, din zonă, ceea ce înseamnă sfârșitul uh, profitabilității acestor antreprenori. Noi vrem să beneficiem de acces la piața europeană și avem nevoie și de acces la piața norvegiană. Aceste obstacole comerciale norvegiene uh, există deja de câteva luni. Iar Comisia nu a făcut mare lucru până acum și cred că acesta este un semnal negativ pentru viitor. Așadar, ar trebui să solicităm Comisiei să exercite presiunea asupra Norvegiei și să ia măsuri rapide, să inițieze discuții, astfel încât aceste bariere comerciale să fie eliminate. Iar dacă Norvegia nu va face nimic, atunci ar trebui să luăm măsuri corespunzătoare um, atunci când vine vorba despre, să spunem, somonul norvegian. Iar Uniunea Europeană are relații de prietenie cu Norvegia, dar trebuie să ne apărăm pozițiile și uh, solicităm Comisiei să ne ajute pe această direcție. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul uh, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor deputaților care au ridicat această problemă pe ordinea de zi. în special domnului Hertug și celorlalți. Într-adevăr, revizuirea condițiilor de comerț sunt, de relații comerciale sunt prevăzute pentru 2014 și asta ar trebui să ducă la deschiderea unei noi runde de negocieri în scopul de a avea o mai mare liberalizare a comerțului. Vă mulțumesc încă o dată. Uh, pentru voința dumneavoastră politică prin adoptarea rezoluției mâine și pot să vă asigur încă o dată că vom ține cont de asta și în alte domenii, în uh, relațiile noastre și în negocierile noastre cu Norvegia pe viitor. Mulțumesc! Am uh, primit o propunere de rezoluție pentru închiderea acestei dezbateri, care este deci închisă și votăm mâine la ora 12. Următoarea sesiune are loc mâine de la 8.30 la uh, ora 13 și la ora 14 și apoi de la ora 15 și suspendăm.